Dragi colegi, vă rog, haideți să începem să ne ocupăm locurile sau să vă ocupați locurile. Cominciamo a prendere posto. Vă rog să vă ocupați locurile. Allora, direi di cominciare, prendete... Haideți să începem, ocupați-vă locurile. La seduta e aperta. Declar deschisă ședința. Pe ordinea de zi avem alegerea președintelui Comisiei Europene. După cum știți, Consiliul European a propus candidatura doamnei Ursula von der Leyen pentru președinția Comisiei Europene. Vreau să vă amintesc că conform articolului 124 aliniatul 2 din regulamentul de procedură al Parlamentului European, conform articolului 17 aliniatul 7 din Tratatul Uniunii Europene, Parlamentul alege președintele Comisiei Europene cu majoritatea membrilor săi. Votul este secret. Instrucțiunile pentru alegerea președintelui Comisiei a fost, au fost distribuite tuturor deputaților. Avem nevoie de 8 observatori pentru a verifica conformitatea voturilor, votului și vom trage la sorți acum numele acestora. Onorevole, onorevole David Iva. Domnul David Ivan. Dov'è? Onorevole David Ivan. Domnul David Ivan. Accetta? Acceptați? Foarte bine.